exprimate de domnul Ferreira în acest raport. Uh, raport redactat în mod eficient și oportun ca urmare a catastrofelor pe care le-am cunoscut în trecut. Domnul președinte, mulțumesc, domnule comisar. Iată, această intervenție încheie dezbaterea noastră pe această temă. Și votul va avea loc mâine, la prânz. Iată că ajungem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul doamnei Teocaros, referitor la reducerea sărăciei și crearea de locuri de muncă în țările în curs de dezvoltare. Mai întâi am să dau cuvântul doamnei raportor, timp de patru minute. Mrs. Theocaros, you have the floor. Doamna Teocaros, aveți cuvântul. Ine... Mulțumesc, domnule președinte. Știm că Africa, dar și alte zone ale planetei sunt afectate de sărăcie și de un evident deficit democratic. Dar sunt elemente importante ale sistemului internațional al acestei regiuni. M-am uh, ocupat de acest raport și cred că Uniunea Europeană poate să ajute să lupta împotriva sărăciei în multe feluri, inclusiv prin crearea de locuri de muncă. Uniunea Europeană trebuie să ajute jumătate din populația lumii care trăiește sub pragul sărăciei, având în vedere lipsa de încredere și suspiciunea țărilor în curs de dezvoltare față de țările dezvoltate, dar uh, și Având în vedere situația statelor Uniunii Europene de la ora actuală, considerăm că dezvoltarea lumii a treia ar putea fi foarte utilă pentru Uniunea Europeană prin crearea de locuri de muncă care ar permite să se lupte împotriva imigrației ilegale și uh, pentru consolidarea stabilității în țările cu dezvoltare, dar trebuie să nu uităm faptul că baza dezvoltării este îmbunătățirea situației democrației și instituțiilor democratice funcționarea democratică a societății, protecția drepturilor omului, drepturilor copiilor, dar și participarea societății civile la viața publică. Am ținut deci cont de toți acești factori, am insistat mult asupra îmbunătățirii sistemelor de învățământ și asupra posibilității alegerii uh, libere uh, a locului în care cercetătorii uh, se stabilesc. Anumite boli, mai ales SIDA, sunt factori de asemenea care înrăutățesc situația sărăciei. Am ținut cont și de aceștia și am indicat măsuri care trebuie luate pentru a lupta împotriva acestor factori, pentru a nu pune în dezvoltării și reducerii datoriilor acestor țări în ciuda eforturilor și convențiilor internaționale diverse pentru a se încerca să se lupte împotriva sărăciei, Rezultatele nu au fost întotdeauna suficiente. Noi am încercat să ajungem la un compromis între diferitele amendamente depuse. Anumite amendamente nu au putut face obiectul unor compromisuri, dar cred totuși că pot fi foarte utile dacă dorim cu adevărat să luptăm împotriva sărăciei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! La Catch the Eye avem mai mulți vorbitori. Mai întâi doamna Băsescu. Aveți cuvântul

Are cuvântul domnul Iar și apoi domnul Micolasici. Domnule Iar, în aceste dezbateri, de, în principiu, având în vedere că ați luat cuvântul într-o dezbatere precedentă, nu v-aș fi dat din nou cuvântul, dar astăzi suntem generoși. Domnul Iar, domnul Micolasici și apoi domnul Ferera bedanke ich mich außerordentlich beim äh, Präsidenten. Mulțumesc foarte mult. Äh, vă sunt extrem de recunoscător, domnule președinte, pentru generozitatea de care dați dovadă și iată de ce voi fi succint. Agricultura este un instrument foarte important în combaterea sărăciei în țările în curs de dezvoltare, fiindcă astfel oferim hrană oamenilor. Avem nevoie de o agricultură durabilă și de produse agricole la prețuri decente pe care oamenii să și le permită. Iar acest lucru pentru acest lucru avem nevoie de condiții uh, care să asigure o agricultură viabilă în țările în curs de dezvoltare. Avem nevoie și de structuri politice dezbărate de corupție în aceste țări. Iată de ce avem ocazia acum uh, să eradicăm sărăcia, să creăm slujbe și să ne ocupăm uh, și de alte chestiuni conexe, poate că, cum ar fi, de pildă, Uh, subvențiile pentru importuri și ar trebui să soluționăm astfel de probleme. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor. Colegine, colegovia. Investiții do zdravotnictva Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, investițiile în făcute de instituțiile democratice în aceste țări în curs de dezvoltare sunt în beneficiul dezvoltării acestora și asta la toate nivelurile. Și știm foarte bine că uh, bugetele țărilor în curs de dezvoltare sunt destul de reduse. Um, consider că Uniunea Europeană nu a, și-a îndeplinit toate angajamentele luate la acest nivel și nu a acordat 20% din uh, Uh, sumele uh, prevăzute pentru dezvoltare care să fie consacrate îngrijirilor de sănătate. Apoi, problemele de educație, de învățământ, sunt probleme de bază. Noi nu am reușit să reducem aceste uh, dificultăți. Nu am contribuit la cheltuielile interne ale acestor țări în favoarea învățământului și a uh, Uh, formării profesionale. Și apoi întrebarea este următoarea. Cum putem să încurajăm investițiile în aceste domenii, îngrijiri de sănătate și educație, pentru că sunt domeniile cele mai importante. Și în final are cuvântul domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Eradicarea sărăciei și crearea de slujbe în țările în curs de dezvoltare necesită o politică de cooperare care să fie ghidată de solidaritate și care să contribuie uh, la, dezvolta- la o dezvoltare autonomă a acestor țări eșecul obiectivelor mileniumului va uh, duce la, la agravarea incoerențelor și a problemelor din acest nivel. Uh, Trebuie ca sectorul agricol uh, să fie o prioritate și uh, accesul uh, la sprijin din partea statului, fără relații comerciale echitabile și descentralizate, nu vom reuși să avem o dezvoltare de durată. Îmi pare foarte rău că se ignoră în continuare costurile de datoriei externe asupra țărilor uh, în curs de dezvoltare, această datorie ar trebui să fie stinsă. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și în continuare, în numele colegii mele, doamna Gheorgheva, aș dori să mulțumesc doamnei Teocarus pentru acest raport foarte complet și echilibrat, pe marginea unui subiect de actualitate, pentru că este un subiect care este discutat la nivelul cel mai înalt, acela responsabililor uh, internaționali în cadrul Națiunilor Unite. Munca dumneavoastră subliniază pe bună dreptate o îngrijorare uh, sporită referitoare la situația țărilor în curs de dezvoltare. Trebuie redusă sărăcia, trebuie create locuri de muncă. Este un subiect de actualitate, de actualitate aș spune chiar urgentă, pentru că ne confruntăm și cu criza economică și financiară și observăm că există o creștere uh, importantă a prețului materiilor prime, a petrolului și acum, așa cum a spus și dumneavoastră, doamna Băsescu, e adevărat că prețul au crescut de asemenea și anumite uh, produse alimentare. Cunosc acest subiect pentru că m-am ocupat de serviciile financiare și de specula, uh, hiperspecula care a existat pe marginea acestor materii prime. Am discutat acest lucru chiar astăzi dimineață cu domnul Cioloș într-o dezbatere la Bruxelles și noi ne-am angajat, dincolo de ceea ce am prezentat în această săptămână, și anume o reglementare reglementare a produselor derivate, ne-am angajat să instaurăm anumite mecanisme pentru a reduce specula. Specula pe care eu o consider ca fiind pur și simplu scandaloasă, specula pe tema materiilor prime, materiilor agricole, în detrimentul acelor țări care nu au suficientă autonomie în ceea ce privește uh, aprovizionarea cu alimente. Crearea de locuri de muncă, protecția socială au fost uh, politici eficiente pentru a reduce sărăcia în general, mai ales pentru a lupta împotriva impactului negativ a crizei la nivel social. În aprilie 2009, Comisia a adoptat o comunicare uh, referitoare la uh, sprijinul pe care îl poate acorda țărilor pentru a depăși perioada aceasta de criză. Consiliul și-a adus susținerea la această inițiativă și acest lucru demonstrează angajamentul nostru în favoarea creării locurilor de muncă necesare în aceste țări, în favoarea protecției uh, păturilor sociale celor mai vulnerabile. Nu trebuie să fim defensivi în momente de criză, ci trebuie să acționăm cu o viziune pe termen lung și acest lucru, cred eu, merge în sensul intervenției dumneavoastră și anume e nevoie de o protecție a celor mai vulnerabile durabil pe termen lung. Ministrii europeni au confirmat de asemenea angajamentul lor pentru obiectivele mileniului, pentru dezvoltare și asta prin concluziile Consiliului adoptate în această săptămână. Și știți că un summit se desfășoară chiar în acest moment la New York pe această temă. Promovarea uh, ocupării și politicile de protecție socială pe care uh, uh dumneavoastră le-ați evocat, e bine, figurează în concluziile Consiliului ca fiind obiective importante uh, pe viitor. Comisia este convinsă că este imposibil posibil să lupți împotriva sărăciei dacă nu ții seama de aceste două aspecte. Și așa cum ați subliniat foarte bine, doamna raportor, cei mai vulnerabili trebuie să se afle în miezul eforturilor noastre înspre dezvoltare. Și, bineînțeles, politicile n-au nicio valoare dacă nu sunt și aplicate, dacă rămân doar la stadiul discursului. Uh, e nevoie de un mecanism ad hoc uh, precum mecanismul Flex. Este un exemplu foarte bun despre modul în care ne putem angaja în domeniul social pentru a face față nevoilor alimentare. Acest lucru ne permite trans- transferuri sociale pe către cei mai vulnerabili și domnul Iar a insistat pe bună dreptate asupra acestei chestiuni și anume capacitatea de producție agricolă. Tocmai pentru a susține autonomia, suveranitatea, nu spun uh, autar ceea ce autonomia uh, acestor țări. Și colegul meu, Pitbalx, în cadrul celor de dezvoltare, e, susține această, acest punct de vedere. Iar raportul dumneavoastră subliniază motivele uh, și modul în care agenda Națiunilor Unite referitoare la locuri de muncă decente, pactul global uh, la nivel social, e bine, toate aceste inițiative noi le susținem și sunt de acord cu dumneavoastră, doamna Teocaros, și spun că, într-adevăr, trebuie să avem o viziune europeană tocmai pentru a susține protecția socială. Comisia a lansat lucrări pregătitoare care vor conduce la această viziune comună. Iar primul pas în această direcție reprezintă raportul 2010 care se va referi, de, referi la situația protecției sociale în țările cele mai puțin dezvoltate. Trebuie să găsim soluții inovatoare și cred că organizațiile acestea de tip social, economie socială, pot oferi în parte aceste soluții inovatoare. Vă mulțumesc fapt, pentru faptul că ați amintit rolul nostru și implicarea noastră în uh, susținerea tinerilor în lupta împotriva sărăciei și statele membre merg în această direcție. De aceea, pe 14 iunie, Consiliul a adoptat un plan de acțiune tocmai pentru pentru a susține la nivel european egalitatea uh, între femei și bărbați pe această temă în cadrul obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc, doamnei Teocaros, dragi colegi. Mulțumesc și interpreților. Aici se încheie ședința și următoarea ședință va avea loc mâine dimineață.